Ok. Oh. Die Sitzung ist eröffnet. Se deschide ședința. Ordinea de zi prevede acum declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu